Proiectul final de ordine de zi adoptat de conferința de președinților pe 1 octombrie, conform regulii 149, a fost distribuit. Nu am primit cereri de schimbare a ordinii de zi pentru luni și, prin urmare, vom trece la marți. Grupul PPE-ED a cerut o declarație a înaltului reprezentant uh,

Mulțumesc. Avem uh, un vorbitor în favoarea acestei propuneri? Dorește cineva să intervină pentru această propunere? Domnul Golniș. Merci, merci, la... Mulțumesc, doamnă președinte. Dorem să vă spun că sprijină general toate inițiativele care au scopul de a condamna justiția selectivă. Ce aș dori este să ne ocupăm de asemenea pe linia precizată de colegii de la PP, de justiția deselectivă așa cum e practicată și în interiorul Uniunii Europene, de exemplu, justiția selectivă din Grecia împotriva unor deputați ai zorilor aurii sau în Germania, <clears throat> justiția selectivă din Franța. Tocmai, mulțumim, președintele întrerupe. Mulțumesc. Acum un vorbitor împotriva acestei propuneri? Domnul Guerrero. Sí, gracias. Me parece eh, suficientemente significativo que la propuesta El señor Preda. Vă mulțumesc. Mi se pare relevant faptul că domnul Golniș a manifestat sprijinul pentru propunerea domnului Preda nu este vorba despre discutarea unui caz specific, ci despre modul în care funcționează Parlamentul European. Este vorba de o propunere care fusese făcută în trecut uh, din nou de PPE, care nu, nu fusese sprijinită, propunere cu care ppe ul a revenit acum în plenară și, indiferent de subiect, mi se pare o procedură inacceptabilă pentru Parlamentul European. Mulțumesc, spune doamna președinte. Supun la vot această propunere. Cine este pentru modificarea ordinii de zi, vă rog să ridicați mâna. Cine este împotriva? Această propunere a fost respinsă, dragi colegi. Nu cred că este cazul să verificăm, dar putem verifica dacă doriți. S-a deschis votul. Has everyone voted? A votat toată lumea. Dragi colegi, s-a închis votul. A fost respinsă. Deci nu va fi schimbată ordinea de zi pentru ziua de marți. Trecem acum la miercuri. Stânga Unită Europeană a cerut o declarație din partea vicepreședintele Comisiei în altul reprezentant al Uniunii în ceea ce privește afacerile externe și politica de securitate în legătură cu atacurile aeriene letale împotriva uh, doctorilor fără frontieră din provincia Kunduz din Afganistan uh, pentru a fi discutată miercuri dimineața și dau cuvântul doamnei Țimar să ne prezinte această propunere. Doamna președintă, grupul meu politic cere organizarea unei dezbateri care să nu fie urmată de o rezoluție pentru a discuta atacul aerian împotriva unui spital din provincia Kunduz din Afganistan. Ne-am dorit ca acest punct să fie dezbătut miercuri dimineața de la ora 8.30 în prezența doamnei Mogherini și pentru a veni în înfinarea unor grupuri politice, propunem uh, ca doar vorbitori din partea grupurilor politice să ia, uh, să ia cuvântul. Pe data de 3 uh, octombrie a fost, un atac, a fost atacat un spital în uh, Kunduz uh, și mai mulți oameni și-au uh, pierdut viața cu această ocazie. Uh, conform acestei organizații Medici Fără, Front, Medici Fără Frontiera, Spitalul respectiv, în decurs de 15 minute, a fost bombardat de mai multe ori. Clădirea centrală a spitalului, unde se regăsea terapia intensivă, de exemplu, a fost lovită în mod precis și în mod repetat. Deja, din data de 29 septembrie, datele de localizare geografică a acestui spital a fost comunicată autorităților internaționale și civile din Afganistan și cu toate acestea spitalul respectiv a, sos, a fost bombardat. Mai multe state europene, pe lângă Uniunea Europeană, participă la reconstrucția Afganistanului prin asistență pentru dezvoltare și mai multe organizații non-guvernamentale europene participă la procesul de reconstrucție și am dorit să știm ce s-a întâmplat acolo. Vă mulțumesc, doamnă Țimar. Un vorbitor pentru, doamna Harms. În numele grupului meu politic aș dori să sprijin propunerea făcută de Gabi Țimar. Trebuie să spun de la bun început că uh, am uh, primit cu entuziasm declarațiile domnului Obama, care a promis că va încheta ce, se, ce s-a întâmplat în Kunduz, însă, dincolo de această anchetă, cred că trebuie să purtăm o dezbatere internațională despre ce s-a întâmplat acolo, tocmai pentru că în Afganistan evoluțiile sunt uh, dezamăgitoare și lipsește o discuție aprofundată a ceea ce se întâmplă acolo și ținând seama de dezbaterea de mâine, ținând seama de contextul internațional în care ne regăsim, cred că avem foarte multe argumente pentru a discuta situația din provincia Kunduz, din Afganistan în general. Mulțumesc, doamna Hans. Dorește cineva să ia cuvântul împotriva acestei propuneri? Dacă nu, atunci supun la vot această propunere. Cine susține modificarea ordinii de zi? Vă rog să ridicați mâna. Împotrivă. Propunerea a fost acceptată. O să verific, colegi, însă cred că majoritatea a fost clară. Cu toate acestea vom verifica. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. S-a adoptat. Deci, ordinea de zi pentru miercuri a fost modificată. Vom avea o declarație pe marginea acestui subiect miercuri dimineața și lucrările vor începe la ora 8.30. Mulțumesc, colegi! Doreați să luați cuvântul? Nu e vorba despre ordinea de zi ca atare. E vorba de dezbaterea de marți, așa numita Dieselgate, dezbaterea privind uh, motoarele diesel. Am înțeles că la conferința președinților s-a agreat să se ceară prezența vicepreședintelui Comisiei Timmermans la această dezbatere, dar pe program vedem că va fi doamna comisar Biencovska, care se ocupă de industrie și piața internă. Dar, dar dată fiind uh, gravitatea subiectului și faptul că are legătură cu politici de mediu, de concurență, cu guvernanță corporatistă și poate și cu alte lucruri, dat fiind că sunt patru comisii implicate în această chestiune, am vrea să știm de ce Comisia nu îndeplinește cea noastră de a-l trimite pe vicepreședintele Timmermans la această dezbatere. Președintele, mulțumesc. Comisia decide cine participă din partea ei la dezbateri și uh, pot să spun că atunci când sunt aici comisarii vorbesc în numele comisiei, dar am înțeles comentariul noastră. Dragi colegi, nu am propunere de schimbare a ordinii de zi pentru joi, deci acum pot spune că avem o uh, ordine de zi acceptată, dar o intervenție de procedură, domnul Messerschmidt. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să fac un comentariu privind ziua de miercuri și mă refer la ce ați spus mai devreme la calendar. Așa cum ați spus corect, termenul de amendamente va fi mâine și grupul ECR într-adevăr a făcut un amendament care să limiteze numărul de zile de la Strasburg de la 4 la 3. Acesta a fost considerat inadmisibil de domnul Schulz, fără niciun fel de motiv clar. Acum o oră am primit un e-mail în care cineva din administrație spune că ar fi contrar jurisprudenței și protocolului. Nu cred că în lumina sensitiv, faptului că acest subiect e unul atât de sensibil, nu mi se pare că aceasta ar fi o justificare corectă și rezonabilă pentru a considera că un amendament este inadmisibil. Așadar, aș cere ca președinția să vină cu o analiză mult mai aprofundată a adevăratului impact, impact al deciziei uh, Curții de Justiție din 2014 în legătură cu ce putem face și nu putem face în acest Parlament. Pentru că dacă nu putem avea o astfel de analiză juridică profundă, n-are niciun sens să mai votăm calendarul sau să-l amendăm, doamnă președinte. Mulțumesc foarte mult. Cred că știți că acest subiect a apărut în 2014 și că în acel moment același amendament a fost considerat inadmisibil pe baza interpretării juridice a președintelui, care a fost făcută de serviciu juridic, evident. Nu s-a schimbat nimic de atunci și decizia președintelui este una finală din acest punct de vedere și amendamentul este inadmisibil. Am luat notă de comentariile dumneavoastră. Dragi colegi, domnul Preda, aveți o intervenție de procedură? Președintă,